Da, sehr verehrte Kollegen, sehr verehrte... Dragi colegi, doamna Ford încă nu a ajuns, așa că astăzi îmi um, revine onoarea să conduc ședința și să o lansez. Bună ziua tuturor! Mă bucur foarte tare că doamna comisar Biencovska este aici, alături de noi și, de asemenea, mă bucur foarte tare că avem din nou prilejul să discutăm cu domnia sa, dat fiind că se petrec multe lucruri eh, legate de piața internă și vrem să vedem eh, cum arată programul de lucru al Comisiei Europene, cum evoluează el și, el, și să vedem eh, ce propuneri ne va face Comisia Europeană în viitor și mai ales ce texte legislative sunt acum în pregătire am plecat uh, de la ideea că ne vor fi prezentate, încă nu s-a întâmplat acest lucru, deci cred că e important să discutăm despre ele, despre prioritățile pentru 2017 și 2018 și să vedem dacă așteptările noastre ca membrii Parlamentului European, deci reprezentanți ai cetățenilor Uniunii, ne regăsim în aceste priorități și uh, ca să nu mai uh, pierdem prea mult timp, dau cuvântul doamnei Biencovska. Vă rog. Thank you very much, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați membri. Vă mulțumesc încă o dată pentru invitație. Momentul este absolut potrivit pentru că am ajuns la jumătatea mandatului și noi și dumneavoastră, așa că ne mai rămâne puțin din mandat și credem că e important să ne axăm pe aceste detalii. Voi vorbi scurt, pe scurt astăzi, însă o să vă dau și detalii cu privire la progresul înregistrat în inițiativele cheie și aspecte care țin de activitatea comisiei dumneavoastră. Aș vrea de asemenea să discutăm și următoarele noastre propuneri și dosarele în derulare. Încă mai sunt multe lucruri pe care le avem de făcut împreună. După cum știți, încă de la început, ne-am axat pe măsuri extrem de practice care sper că vor produce o schimbare, cel puțin pentru cetățeni și pentru companii. O să încep prin a vorbi despre strategia pentru piața unică. Implementarea acestui document se face conform calendarului prestabilit. Am implementat jumătate dintre inițiative și cele care rămân vor fi prezentate până la finele anului. Acest lucru este foarte clar ilucrat de pachetul servicii lansat în ianuarie anul trecut. În discuția din februarie, de altfel vom uh, prezenta și detaliile legate de acest pachet. Aceste propuneri se axează pe îmbunătățirea implementării și nu neapărat pe etape noi, radicale. Poate că nivelul de ambiție nu este chiar așa de ridicat, dar uh, se va constata o schimbare la adaptarea completă. Este vorba despre asigurarea certitudinii juridice pentru servicii oferite pentru consumatori în general. Am vrea de asemenea cu acest pachet să împiedicăm apariția de noi bariere, în special în profesiile reglementate, dar și în altele. Sper că Veți analiza fără întârziere aceste propuneri. Salut faptul că președinția malteză uh, oferă importanța și prioritatea acestui domeniu. În ceea ce privește e-cardul pentru serviciile europene, am ascultat părerea celor uh, interesați și cred că am reușit să găsim echilibrul corect pentru uh, furnizarea de instrumente utile uh, pentru furnizorii de servicii. Este foarte important în acest sens ca țările gazdă și țările de origine să fie implicate activ în furnizarea de informații și în decizii prompte privind autorizația. Știu că e vorba de mari eforturi, dar e vorba până la urmă de niște soluții practice și mă bazez pe uh, Sprijinul dumneavoastră, președinția Malte- a președinției malteză și a următoarei președinții estoniene pentru a găsi soluțiile cele mai potrivite. Apoi, avem și economia colaborativă. După cum știți, în locul unor acte legislative care ar dura ani de zile, am ales niște orientări foarte practice urmat de o monitorizare activă Deocamdată avem studii, discutăm cu factorii interesați. Poate v-am spus deja în februarie, am lansat un nou uh, proiect axat pe sectorul cazărilor pe termen scurt. Am început să discutăm în detaliu acest sector și economia colaborativă, pentru că lucrurile nu erau în concordanță cu abordarea noastră. Vrem să oferim un cadru pentru schimburi de bune practici între statele membre, inclusiv reprezentanți ai municipalităților și regiunilor, care trebuie să aibă posibilitatea de a discuta cu noi și vrem să ascultăm și poziția diferiților factori relevanți din industrie, asociații, organizații ale angajatorilor, consumatorilor, pentru că, așa cum am mai discutat, trebuie să găsim calea pentru a adopta acest nou model de afaceri. Dacă nu o facem acum, peste 5 ani ne vom plânge că Uniunea Europeană a pierdut legătura cu economia colaborativă. Suntem conștienți de problemele care există în acest sector și în uh, sectoarele conexe și de aceea ne implicăm așa intens în discutarea lor. Salut eforturile făcute de domnul Danti și aștept să văd și raportul dumneavoastră. După cum știți, acolo unde nu avem suficientă legislație, am încercat să facem schimbări practice pentru cetățenii noștri. Un alt exemplu este geoblocarea. Avem nevoie de un cadru juridic foarte clar, prin urmare vreau să vă, vă felicit și în special pe doamna Rojatun, raportor, pentru aprobarea în această dimineață a regulamentului. Cred că asta ne arată foarte clar că există un consens larg în ceea ce privește nevoia de a interzice practicile discriminatorii și impunerea de bariere și dacă nu, nu avem cum să asigurăm implementarea eficientă a principiului nediscriminării. Sigur, nici nu trebuie să uităm care sunt barierele în calea micro-întreprinderilor și IMM-urilor de a beneficia de piața unică digitală, în special când au o poziție la fel de slabă ca cea a consumatorilor. Adoptarea raportului trebuie să ducă la lansarea de trialoguri în următoarele săptămâni. Comisia va acționa ca un intermediar pentru a se asigura că Parlamentul și Consiliul pot ajunge la un acord cât mai repede posibil pe durata verii. Apoi, livrarea de colete. Apreciez foarte mult activitatea acestui comitet și raportorul Biliana Borzan pentru sprijinul acordat propunerii noastre. Președinția malteză eh, speră să ajungă la o poziție comună în Consiliu în iunie și împreună sper că putem să avem adoptat până la finele anului acest document. Însă, Mă tem că evaluarea tuturor prețurilor pentru calete, colete din perspectiva accesibilității nu este echitabilă. Există multe servicii premium create pentru a fi rapide și convenabile, dar prețul trebuie să reflecte acest lucru și nu există cerințe de accesibilitate pentru aceste servicii. Sigur că nu toată lumea este de acord cu o alegere variată pentru consumatori, Trebuie să ajutăm companiile care livrează, micile companii care livrează colete să se desfășoară și la nivel transfrontalier. În noiembrie am prezentat un pachet care este destinat sprijinirii companiilor nou înființate, startup-uri. Am înregistrat progrese. Pe două treimi dintre acțiuni s-a început activitatea. Now a few words about forthcoming proposals. Și acum așteptăm și acum vom vorbi despre propunerile care ne așteaptă mâine. Vom prezenta un pachet privind uh, un nivel mai bun de conformare și asistență. În primul rând, un instrument de informare pentru piața unică numit SMIT, care permite comisiei să obțină informații direct de la companii în situațiile în care avem nevoie de date fiabile și complete instrumentul va fi folosit în împrejurări excepționale, foarte bine și clar reglementate și în mod țintit. Apoi, poarta de acces digitală unică, Single Digital Gateway, care va reuni informații relevante despre drepturile UE și regulile naționale pentru cetățeni și companii și uh, se va baza pe website-uri care există la nivel european și național, cum ar fi Your Europe. Noi apoi intenționăm să consolidăm Solvit printr-un plan de acțiune cu trei obiective, promovarea Solvit prin îmbunătățirea calității sale, apoi promovarea prin uh, facilitarea găsirii acestuia și prin conferirea unui rol mai important în domeniul aplicării legii de la nivel european. Ca urmare, Solvit va fi mai util și mai vizibil pentru cetățeni și companii. Vom uh, pune în uh, aplicare două măsuri pentru a îmbunătăți piața bonurilor. Prima inițiativă are legătură cu recunoașterea reciprocă, un element esențial, pentru că, după cum știm cu toții, deocamdată nu funcționează cum ar trebui deci o să propunem niște îmbunătățiri în acest sens. A doua inițiativă are legătură cu conformare și implementare având în vedere că sunt multe produse pe piață care nu se conformă regulilor, vom încerca să combatem astfel de activități și să facilităm detectarea și combaterea produselor neconforme. Și după vară intenționăm să prezentăm un pachet privind achizițiile publice, să inventariem starea de fapt și să vedem unde vrem să ne îndreptăm. Asta va duce la o mai mare atenție acordată criteriului durabilității, inovației, protecției mediului. Vom facilita intervenții pentru investiții care să contribuie la creștere și la crearea de locuri de muncă. Și vrem să le dovedim cetățenilor că încercăm să obținem cele mai bun, cea mai bună valoare pentru banii publici. Nu vom propune noi acte legislative, vrem doar să propunem îmbunătățirea sau mai bună funcționare a legislației actuale. Și apoi avem și un pachet privind sectorul retail, vânzării cu amănuntul, un sector esențial. Și există tendințe privind noile restricții inutile noi restricții. Deci vom ocupa acest pachet și îl vom prezenta anul acesta. Câteva cuvinte înainte să închei. Vreau să mă refer la niște dosare pe care știu că le găsiți interesante, proprietatea intelectuală în primul rând. Vreau și sper să vedem uh, Anul acesta intrarea în vigoare a brevetului unitar european, Regatul Unit și Germania finalizează ratificarea, trebuie să ne asigurăm că aplicarea temporară a unor părți ale acordului este posibilă imediat, astfel încât curtea să poată să-și înceapă activitatea. Sigur că se întâmplă toate aceste lucruri, trebuie să avem un protocol pentru implementarea temporară, care să intre în vigoare până la finele lunii mai anul acesta mai sunt state membre care trebuie să-și dea aprobarea și de aceea vreau să vă rog, folosesc și această ocazie să invit statele membre respective să acționeze cât mai repede posibil. Regatul Unit și Germania sunt pe calea cea bună. În ceea ce privește implementarea IPR, revizuirea cadrului de reglementare se apropie de final și de asemenea, și memorandumurile de înțelegere între factorii interesați sunt pe calea cea bună. Apoi, omologarea tip. Trebuie să ne asigurăm că mm, ultimele scandaluri privind nivelul de emisii nu se mai repetă și că avem reformele fundamentale necesare pentru a garanta o monitorizare europeană suficientă. Salut nivelul ridicat de ambiții prezentat de Parlament și vreau să vă rog să începeți întâlnirile pentru trialog cât mai repede posibil și noi vom face tot ce ne stă în putere pentru a garanta un progres rapid. Apoi, îngrășămintele. Vreau să mulțumesc acestei comisii și în special doamnei Pelț pentru proiectul de raport privind uh, pentru acest dosar așa de complex. Ați subliniat cât de important este să avem definiții clare și cerințe de etichetare și cât de important este ca poverile administrative și de reglementare să fie minime. Sunt într totul de acord cu dumneavoastră că anumite aspecte ale armonizării trebuie să fie opționale, astfel încât să luăm în considerare nevoile regionale sau chiar naționale. Cred că negocierile pot fi finalizate rapid în ceea ce privește apărarea, știți importanța enormă pe care o acordăm apărării și cooperării pentru apărare în Europa. Anul trecut am avut planul de acțiune pentru apărare europeană, un instrument esențial pentru a stimula cooperarea uh, constă în Fondul European de Apărare, care sprijină dezvoltarea de capacități prin două mecanisme separate de finanțare, unul pentru cercetare și altul ferestre de capabilitate. Partea cu cercetarea va începe imediat după lansarea acțiunii pregătitoare. Lucrăm îndeaproape cu statele membre pentru a crea propuneri pentru capabilitate Cam atât în ceea ce mă privește. Salut uh, sprijinul oferit de această comisie în ultimii doi ani și jumătate și aștept întrebările dumneavoastră și sper să vă pot și răspunde. Mulțumesc! Herzlichen Dank, uh, Frau Comisar. Mulțumim, doamnă comisar, pentru această prezentare. Suntem Acum înțelegem mai bine cum stau lucrurile cu privire la ce ne așteaptă. Deci, acestea sunt deja informații care au fost extrem de utile și care s-ar putea să se dovedească și contro- destul de controversate. Pachetul pentru piața unică, e-cardul și așa mai departe. Vor da naștere fără îndoială la discuții, dar până la urmă asta este și ideea. Trebuie să discutăm pentru a putea ajunge la deciziile corecte. Ca să vă informez, azi dimineață în comisia noastră am vorbit și am votat geoblocarea și cred că am stabilit un foarte bun punct de pornire pentru negocieri care va duce la ceea ce ne dorim, și anume o prelungire a deciziei Comisiei și o extindere a domeniului de aplicare al acestei măsuri. Am votat de asemenea și mandatul de negociere pentru doamna Tun, care va fi negociatorul nostru. Acesta este un subiect care are impact asupra multor cetățeni pentru că sunt de părere că geoblocarea aceasta internetului îi împiedică să aibă acces la servicii și la produse și cred că este bine să înregistrăm progrese în acest sens. Sugestia mea ar fi ca întâi de toate să dăm cuvântul coordonatorilor, începând cu domnul Șfa pentru PPE. Mulțumesc, doamna președinte, domnule comisar. Our committee, um, Mulțumim pentru prezență. Așa cum a spus și doamna Gebhardt, Votăm astăzi un dosar extrem de important, am votat, pe care l-ați adus în Parlament data trecută și, după cum s-a mai spus, discutăm și pregătim și de aceea sunt un pic în întârziere pentru că președinția malteză a vrut să mă întâlnească să discutăm despre pachetul servicii. Pregătim și discutăm uh, acest dosar extrem de important pentru piața internă. Prin urmare, din punct de vedere al PPE-ului, vă suntem recunoscători că promovați această legislație pentru piața unică în domenii unde, din păcate, cadrul actual nu funcționează așa cum ar trebui și nu este în totalitate um, creat pentru obiectivele pe care le cream. După cum a spus doamna Gebhardt, fără îndoială discuțiile vor fi dificile, aici nu există niciun dubiu, dar ați văzut că și uh, în 2006 lucrurile au mers repede, nimeni nu se aștepta să ajungem la o soluție pozitivă, de aceea vrem să vă încurajăm să continuați pe această cale, să încercați să aduceți piața internă în concret în Uniunea Europeană. Mulțumesc. Înainte de a da cuvântul domnului Danti, aș vrea să salut uh, pe vizitatorii care sunt alături de noi. Sunt studenți de la Universitatea din Cambridge, invitați de doamna președinte Ford, care din păcate nu poate veni pentru că știți uh, că sunt prevăzute alegeri anticipate în iunie și trebuie să pregătească campania. Dar uh, vreau să spun oricum, uh, mă bucur că sunteți aici, să vedeți ce se întâmplă în Europa, să aveți o experiență proprie care vă ajută să înțelegeți mult mai bine ce se întâmplă în Europa decât uh, ceea ce citiți în manuale. Deci mă bucur că sunteți aici. Și acum, domnul Danti. Grazie, președinte, grazie la commissaria che ci onora della presenza. Mulțumim, doamnă președinte, mulțumim, domnule comisar. Ați fost alături de noi nu cu mult timp în urmă, sunteți și astăzi pentru a face schimb de opinii pe dosarele importante. Eu aș vrea să pornesc de la un prim aspect care are legătură cu unul dintre cele patru dosare care fac parte din noul pachet servicii, și anume cel referitor la notificări. Evident că este un pachet complex și dificil, nici în Consiliu știm nu s-a ajuns la o poziție unitară. Fără îndoială, noi o să ne jucăm rolul, dar există niște elemente de clarificat. Domeniul de aplicare extins riscă să fie unul dintre elementele care uh, vor îngreuna procesul administrativ și vor da naștere la dificultăți de notificare Uh, și la nivelul statelor membre și la nivelul regiunilor și autorităților locale. E un domeniu sensibil care trebuie să se bucure de atenție și noi o să și facem asta în comisia noastră. Controlul preventiv din partea Comisiei este un subiect extrem de sensibil, cu impact asupra suveranității, asupra capacității unui stat de a interveni în mod autonom și de a legifera în mod independent înainte de uh, pronunțarea comisiei, ca, ca comisia să se pronunțe. Trebuie să avem o certitudine juridică sporită, fără îndoială și toate aceste elemente deloc ușoare trebuie să fie discutate și noi o să facem ce ne stă în putere. Apoi, economia colaborativă, ați menționat acest lucru, eu sunt raportor pe acest dosar. La următoarea reuniune îl vom aproba, prin urmare va fi o ocazie importantă și doar atunci vom avea testul final uh, care va fi apoi prezentat comisiei. Vă mulțumesc pentru toate lucrurile pe care le-ați spus și pentru faptul că uh, sunteți implicați și hotărâți să analizați acest fenomen pentru monitorizare și pentru capitalizare. Cred că trebuie să ne concentrăm însă pe un aspect care este destul de urgent și care uh, crește și nivelul de certitudine. Noi trebuie, și aici Comisia are un rol important, trebuie să încercăm să înțelegem cum se poate diferenția clar între profesioniști și non-profesioniști. Am vorbit, vorbește și Comisia, despre posibile praguri, despre posibile criterii. Sigur că nu trebuie să fie stabilite la Bruxelles și să se aplice în mod egal tuturor. Însă, poate niște orientări clare ar ajuta și ar arăta cine trebuie să fie considerat un profesionist și cine nu. Și să evităm situația actuală și fără îndoială, dumneavoastră, cu ajutorul autorităților locale, încercați să faceți acest lucru pentru a împiedica fragmentarea pieței interne. Deci, Vă rog să acordați atenție acestui aspect și, în încheiere, pentru a vă împrospăta memoria, fără să intru în prea multe detalii, știți că am vorbit despre indicațiile geografice pentru produse non-agricole. Știu că subiectul este unul sensibil pentru comisie, dar trebuie să vă reamintim acest lucru. Dosarul trebuie să rămână deschis. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Biencovska, dacă sunteți de acord. Mai dau cuvântul uh, la trei coordonatori uh, prezenți și după aceea vă dau și dumneavoastră cuvântul din nou. Vă rog. Thank you very much, Chair. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, mulțumesc și domnului comisar pentru faptul că sunteți aici, spune domnul Lochegar. E foarte important. E prima oară când particip la o reuniune privind piața internă și când discutăm aceste subiecte. Ca și cei doi antevorbitori, vreau să mă refer la pachetul pentru servicii. Sunt raportor pe directiva ICARD pentru această comisie și tocmai am participat la prima reuniune cu mulți dintre cei interesați, factorii interesați și m-au pus pe gânduri, s-ar putea să nu fie așa de ușor cum uh, credeam eu. Uh, chiar și astăzi de dimineață acest dosar. Avem de-a face cu probleme destul de complicate și mai ales după ce am ascultat pe cei din uh, industria uh, constructoare din Germania care ne-au spus despre felul în care uh, au procedat ei, uh, anticipez că vom avea parte de discuții aprinse. Așadar, întrebarea mea pentru dumneavoastră e una simplă. Ați vorbit și de industria construcțiilor și despre cea a asigurărilor în mod expres în propunere. De ce ați făcut acest lucru și dacă se dovedește pe durata dezbaterilor că aceste industrii nu vor să participe și consideră că ICARD e ceva greu de acceptat, puteți să vă închipuiți că pentru a câștiga ceva și a veni cu ceva acceptabil pentru restul mediului de afaceri să aveți un aranjament special cu industria construcțiilor? E o posibilitate pe care ați luat un calcul sau e ceva cu totul inacceptabil? Mulțumesc, doamna Redar. Mulțumesc, doamna președinte, și mulțumesc și doamnei comisar pentru faptul că păstrează legătura cu comisia noastră. Aș începe cu geoblocarea pe care ați menționat-o deja. Într-adevăr, am uh, făcut o modificare ambițioasă în text referitoare la includerea uh, conținutului neaudiovizual uh, protejat de drepturi de autor. Cred că e ceva foarte important pentru consumatori și aș vrea să știu dacă Comisia va fi gata să susțină această modificare făcută de Parlament în cadrul negocierilor care urmează. Ați menționat omologarea de tip și cred că aici ar fi important să vorbim despre compensarea sau despăgubirea consumatorilor. Uh, în scandalul diesel avem mare probleme că, spre deosebire de Statele Unite, consumatorii europeni uh, nu au primit despăgubiri. E un subiect de discuție mm, în continuare în legătură cu dosarul privind cooperarea, privind uh, protecția consumatorilor, pe care o să-l discutăm și cu doamna Iurova, doamna comisar Iurova dar există această problemă nedespăgubirilor în cazul încălcării legislației. În legătură cu propunerea privind livrarea de colete, cum intenționați să vă asigurați că nu există o alegere a condițiilor celor mai favorabile, a celor care nu trebuie să respecte obligațiile de serviciu universal, iar în legătură cu uh, IP-ul ați vorbit de mai multe memorandumuri uh, și de unele care probabil vor urma. Mă întrebam dacă și acestea vor fi evaluate în mod structural um, în legătură cu, în mod asemănător cu evaluarea pentru directiva privind drepturile de proprietate intelectuală, pentru că, pe de o parte, E drept, memorandumurile de înțelegere și uh, coreglementarea pot fi mai eficace decât uh, modificarea legislației privind proprietatea intelectuală, dar pe de altă parte trebuie văzut dacă nu privatizăm prin aceste memorandumuri aplicarea legii. Și în ceea ce privește startup-urile, cred că se mul- e mult sprijin în această comisie pentru măsurile pe care le ia comisia de a susține startup-urile și vreau doar să atrag atenția asupra câtorva proiecte pilot pe care le-am uh, supus pre, preevaluare comisiei în urma unui vot în această dimineață pentru a încuraja startup-urile în anumite domenii și sperăm și în acest caz că vom avea sprijinul comisiei. Mulțumesc! Mulțumesc! Peter de Jong îmi cer scuze, trebuia să vă dau cuvântul mai înainte, dar uh, măcar aveți ultimul cuvânt în această rundă. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Văd uh, câteva provocări conturându-se la orizont în ceea ce privește piața internă. Cred că e foarte important să avem uh, creștere economică în Uniunea Europeană și, bineînțeles, acest lucru e foarte important și pentru piața internă. E ceva foarte ușor de înțeles. Sunt câteva lucruri de spus. În primul rând, Există multe propuneri parțiale care ne parvin din partea Comisiei. Le-am analizat, am discutat câteva chestiuni și cu domnul comisar Ansip și dacă ne uităm la imaginea de ansamblu, vedem că până la urmă avem de face cu un instrumentar foarte fragmentat, un set de reguli foarte fragmentat și pentru întreprinderi nu e foarte ușor să vadă care este relația uh, dintre o platformă, drepturile consumatorilor și alte elemente. E greu să perceapă toate acestea ca un tot. Mă întrebam dacă și Comisia s-a gândit la acest lucru și dacă a ținut seama de această perspectivă în vederea negocierilor uh, uh, pe anumite propuneri care vor merge în Parlament și în Consiliu. Ar mai fi apoi o altă problemă care ține de faptul că trebuie să ne asigurăm că piața internă digitală oferă oportunități a antreprenorilor uh, care înființează companii de toate dimensiunile. Nu vrem să batem apa în piuă, dar dacă vreți cu adevărat să ajutați piața unică digitală, trebuie să vă asigurați că există suficientă marjă de manevră uh, sau suficient spațiu pentru cei independenți care mm, sunt activi pe nișe locale specifice și care au un sediu fizic, dar care trebuie să aibă loc și în spațiul virtual, online, astfel încât să se păstreze măcar o parte din valoarea socială. În IMCO, Dorim foarte tare să combatem practicile comerciale neloiale și aș vrea să știu dacă putem să ne așteptăm la propuneri noi din partea Comisiei, mai ales în ceea ce privește francizarea. Avem și un raport pe această temă. Mă întreb dacă și Comisia se gândește la aceste lucruri. Uh, mulțumesc. Doamna comisar, ați primit deja câteva întrebări. Acum puteți să răspundeți. Mulțumesc pentru toate observațiile. Voi încerca să răspund la toate, să reacționez la toate. Pot să vă asigur că o să mă străduiesc uh, și eu și Comisia să facem în așa fel încât să funcționeze piața internă, mai ales pentru servicii. Știm că e nevoie de acest lucru. Mai ales pentru servicii și poate anticip un pic uh, unele întrebări. Deci am ales serviciile financiare, construcțiile, domenii foarte importante. Bun, o să revin. Am ales aceste sectoare. Știți probabil cât de grea a fost discuția chiar în cadrul comisiei, în colegiu, în legătură cu toate propunerile acesta și de aceea spuneam la început că poate nivelul de ambiție nu e cel mai mare posibil, dar cred că aceste propuneri vor duce la schimbări reale, mici, pas cu pas. Nu vom avea o revoluție pentru că nu s-a putut și chiar și din discuția dumneavoastră uh, despre întregul pachet se vede cât e de greu să Um, faci o revoluție. Avem uh, deja două cartonașe galbene din partea parlamentelor german și francez, deci va trebui să explicăm tuturor cetățenilor și tuturor parlamentelor din Europa că vrem să deschidem un pic granițele economice. Iarăși, nu e ceva foarte revoluționar, ca să nu mai vorbim de ambiție, dar se vor produce schimbări. În legătură cu notificările, notificarea măsurilor, proiectelor de măsuri, cel puțin cu trei luni înainte de adoptarea lor. Aceasta este cu adevărat necesară dacă dorim o consultare eficace cu statul membru notific care notifică. Trebuie spus că avem același instrument, același tip de notificare și pentru bunuri și funcționează nu se mai pun acum întrebări, nu se mai fac plângeri în legătură cu vreo povară suplimentară la nivel administrativ. Ceea ce vrem este să nu avem așa de multe cazuri de infringement după aceea. E nevoie de o discuție. Trebuie discutat cu statele membre ca să le arătăm în cadrul procesului legislativ care ar fi problemele. Ceea ce, bineînțeles, nu înseamnă că oprim procesul legislativ dar vrem să fim implicați atunci când se elaborează legislația ca să ne asigurăm și noi și statele membre că noua legislație va respecta regulile pieței interne, regulile europene. Cred, deci, că nu se creează nicio povară în plus. Iar și același instrument pe care îl avem uh, pentru bunuri și sper că doar uh, singura schimbare va fi că vom avea mai puține cazuri de încălcare a legislației, cazuri de infringement. În legătură cu economia colaborativă, cum vă spuneam, am început discuția cu orientarea din 2016, uh, din iunie, în care se stabileau principii. Acum suntem pe cale să redactăm un raport în legătură cu domeniul cazării. Bineînțeles, avem cauze pe rol care ne vor îndruma și pe noi, pentru că va fi important să știm care e poziția curții. E un dosar viu, așadar, lucrăm pe el, îl discutăm, dar, cum vă spuneam, sunt tineri aici, economia colaborativă e ceva care nu o să dispară peste noapte, nu prea curând, și uh, sunt multe probleme, sunt multe neclarități uh, și în domeniul cazării și al ospitalității în general dar oricum e nevoie de o reacție europeană. Trebuie să arătăm că propunem orientări, îndrumări și nu legislație nouă, ceea ce înseamnă că vrem cu adevărat să discutăm. Sunt chestiuni uh, care trebuie discutate. E vorba de statutul de profesionist și neprofesionist sau uh, de activitate comercială sau necomercială. Deci mai sunt multe de spus în legătură cu indicațiile geografice pentru produse neagricole. Am mai discutat sau am mai încercat să mai discutăm. Pentru produsele agricole, indicațiile geografice funcționează destul de bine. Facem acum o evaluare de impact pentru produsele neagricole să dezbate și despre o eventuală propunere, dat fiind că avem concluzii ale valorii de impact și vom putea, sper, să propunem ceva mai concret pentru sectorul nealimentar. În legătură cu cardul de servicii, e-card, pot să vă spun de ce am ales construcțiile și asigurările, pentru că aceste domenii au uh, impactul economic cel mai mare asupra pieței interne și asupra economiei europene. Și majoritatea obstacolelor acolo sunt, în acele domenii, majoritatea. Deci nu am hotărât așa din senin, ci avem o bază de date bună, am discutat, am uh, analizat foarte în amănunt și am constatat că acestea sunt cele două domenii în care sunt cele mai multe obstacole. Bineînțeles, e vorba de un instrument orizontal, dar uh, dacă veți avea probleme în discuțiile cu diversi omologi, o, poate o să vă dăm ceva argumente pentru că uh, mi se pare că e un instrument foarte valoros. Iarăși, nu produce o revoluție, dar e important și util. Și, bineînțeles, trebuie să implicăm și statele gazdă și cele de destinație și, bineînțeles, că nu implementăm acel principiu țară de origine, trebuie scos de peste tot acesta, dar dacă nu ne atingem de construcții și asigurări și poate serviciile financiare, atunci nu o să se simtă nimic în economie în general. În legătură cu geoblocarea, știm că regulile business to business au fost excluse din propuneri și regretăm acest lucru, deoarece e păcat pentru IMM-uri din punctul meu de vedere. E o pierdere pentru ele. Dar așa s-a votat și trebuie să fim de acord. În legătură cu servicii protejate de drepturile de autor neaudiovizuale, acum sunt în propunere, e un lucru foarte important pentru noi. Și acum să, o să vedem dacă modelele de afaceri, uh, industria va avea de suferit, dar uh, bineînțeles o să cooperăm cu dumneavoastră și bineînțeles o să in, uh, aplicăm și clauza de revizuire în uh, câțiva ani pentru a vedea ce trebuie modificat, dacă e nevoie de modificări. În legătură cu coletele, știu că a fost o discuție despre accesul la rețeaua oficiilor poștale naționale noi considerăm că ar fi interesant să avem mai mare concurență, dar uh, autoritățile naționale de reglementare vor uh, analiza problema legată de acces și noi o să dăm curs celor stabilite. Bun, și despăgubirile, bineînțeles. Despăgubirile pentru consumatorii, clienții europeni. Așa cum știți, probabil, săptămâna trecută, președintele Comisiei, domnul Juncker, a răspuns la scrisoarea directorului general de la Volkswagen, cam pe același ton, pe care l-am tot folosit uh, prin doamna comis comisar Iurova, până acum fără succes, trebuie să recunosc, dar, pe de altă parte, nici nu avem la dispoziție instrumente. Pe termen lung, însă, cred că uh, acest lucru va fi foarte dăunător pentru cea mai mare companie europeană. E vorba de baza lor de producție, uh, ei vând cele mai multe automobile uh, în România și nu ar trebui că, și nu spun că ar trebui să trateze consumatorii europeni exact la fel, pentru că nu e vorba de aceeași legislație ca în Statele Unite, dar ar trebui să acorde atenție acestei idei. Am auzit acum câteva săptămâni, uh, au uh, plătit și consumatorilor americani, dar și despăgubiri unor state, cam 40 de miliarde de euro iar consumatorilor europeni nu le-au plătit nimic. Deci, e ceva cu totul inacceptabil. Cred că doamna comisar Iurova va spune și ea același lucru și vreau să susțin uh, industria europeană, inclusiv Volkswagen. Cred că uh, e o parte foarte importantă a industriei europene, dar nu ar trebui ca lucrurile să rămână așa. Știți foarte bine care e poziția mea. În legătură cu startup-uri, uh, Așa cum spuneam, avem două treimi din măsurile noastre, pentru că nu e vorba de propuneri legislative, deci măsurile noastre în proporție de două treimi le vizează. Am început, deci, să facem ceva și cred că va fi mult interes din partea statelor membre și din partea președinției malteze, cu siguranță, și în legătură cu ultima întrebare, în legătură cu practicile comerciale neloiale, vom uh, da curs uh, raportului uh, Parlamentului European din iunie 2016 în legătură cu lanțul de aprovizionare cu alimente și serviciile mele DG Greu și DG Agri lucrăm împreună în cadrul forumului la nivel înalt. Cred că acest lucru va evolua în următoarele câteva săptămâni, mă gândesc la o evaluare de impact amănunțită. E un subiect foarte fierbinte în unele state membre, în unele mai mult decât în altele, dar oricum și eu și domnul comisar Hogan acordăm mare prioritate subiectului. Și cam atât deocamdată. Știu că la această ultimă întrebare nu am răspuns în detaliu, dar uh, o, o să vă trimit poate ceva în scris. Da. E foarte, ar fi foarte drăguț dacă ați face acest lucru. Avem o problemă foarte mare. Mai avem 10 minute la dispoziție și mai am 7 persoane înscrise să ia cuvântul pe listă, așa că vă propun să închidem uh, lista de intervenții acum și vă rog să vă limitați la un minut. Voi fi strictă astfel încât și doamna comisar să mai aibă timp să răspundă. Doamna comisar, vă rog. Kiitoksia, arvoisa puheenjohtaja. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Aș vrea să continui uh, cu e-cardul, pentru că sunt uh, raportorul din număr pe acest subiect și am auzit multe lucruri în legătură cu acest subiect de la angajatori, de la patronate, așadar, de la sindicate, de la IMM-uri. N-am găsit pe nimeni care să apere acest concept. <clears throat> Și ați spus că acum am reușit să ajungem la un echilibru. M-ar interesa să știu care este acest echilibru. Și o altă întrebare. Uh, Comisia a, i-a ascultat pe uh, actorii implicați înainte de a veni cu aceste propuneri, pentru că există uh, o rezistență uriașă. Deci aș vrea să vă pun aceste uh, întrebări. You want to, uh, okay. But I, I think there will be also a question Vor mai fi și alte întrebări. Mai bine le ascultăm pe toate întâi. Domnul Coferati, un minut, vă rog. Mulțumesc, mulțumesc și domnule comisar pentru disponibilitatea de care dă dovadă. Vreau să întreb uh, care este opinia sa în legătură cu subiectul proporționalității. Pe de o parte, directiva prevede că trebuie făcut un test de proporționalitate uh, și apoi fiecare stat membru să trească să-și stabilească regulile pentru a putea restrânge accesul la profesii pentru a le reglementa și pentru a uh, reglementa exercitarea acestora. Uh, mi se pare că propunerea făcută de comisie nu răspunde la exigențele uh, pe care le-a declarat. Va fi puțin eficace și puțin puternică în ce privește statele membre care vor trebui să facă un test pentru a vedea care sunt regulile pe care trebuie să le respecte. După părerea mea, nu știu care e opinia noastră, dar cred că asta e o temă foarte delicată pentru viitorul pieței interne. Mulțumesc, domnul Van Nistelrooy, un minut, vă rog. Mulțumesc foarte mult, sunt foarte... Am o părere foarte bună despre activitatea noastră și în special uh, uh pe anumite subiecte pe care nu o să le menționez acum, vreau să menționez un subiect. Uh, am examinat, uh, uh, am încercat să privim în viitor acum. Dacă ne uităm în trecut și la procedurile de infringement, de încălcare a tratatelor, vedem că în multe situații piața unică nu funcționează așa cum am vrea să funcționeze. De exemplu, sectorul farmaceutic din Ungaria s-au făcut niște acorduri și care practic nu sunt respectate pe piața internă și asta dezechilibrează lucrurile și unii oameni sunt aruncați de pe piață, sunt scoși de pe piață și trebuie să se întoarcă la furnizori maghiari în loc să aibă de-a face cu piața internă. Deci cred că este realmente ciudat că oamenii spun acum uh, uh, hai să oprim această situație pentru că asta e soluția cea mai acceptabilă și dacă asta se întâmplă, uh, asta nu va face decât să distrugă piața internă. Mulțumesc foarte mult. Vreau, doamna Șaldemoze, vreau să fac un comentariu scurt în legătură cu legislația privind omologarea uh, pe care vreți să o negociem foarte rapid cu Consiliul. Sunt complet de acord, după cum știți. Noi suntem gata, putem să începem și mâine. Așteptăm uh, Consiliul să se decidă. Ei sunt responsabili pentru prelungirea acestei situații. Sunt de acord cu noastră și sper că veți transmite același semnal uh, și Consiliului pentru că trebuie ca ei să-și finalizeze poziția și să putem acționa în legătură cu acest scandal Dieselgate și să transmitem un semnal nu doar în ce privește compensarea consumatorilor, dar în general trebuie să avem un sistem de control mai bun. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Henderson. Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar, pentru susținerea pe care o arătați în problemele legate de livrarea transfrontalieră a coletelor. Cu toții știm că este o problemă. Începește obiectivele, mai multă eficiență, transparență și costuri mai mici. Cred că acestea sunt obiective corecte. Dar, o întrebare, comentariul pe care l-ați făcut la articolul 5. Aici mă tem că nu înțeleg realmente uh, cum puteți evalua corect uh, uh, prețul corect, uh, prețul accesibil, mai ales pentru mici întreprinderi, pentru persoane cu dizabilități și așa mai departe? Deci de ce nu vă gândiți la un test care să stabilească niște principii legate de accesibilitatea financiară și Aici uh, sunt de acord că nu trebuie să extindem articolul 5 într-un mod care să creeze o povară, dar am putea să-l formulăm în așa fel încât să folosim uh, informațiile colectate deja de la provider din sectorul privat cât și din sectorul public. Deci, uh, dacă într-adevăr ne pasă de micile întreprinderi și de consumatori, acest lucru e foarte important și foarte rapid. Vreau să spun că totul e despre drepturile consumatorilor și experiențele consumatorilor și nu e doar despre prețuri. Și am un exemplu real aici al unui ordin transfrontalier unde nu a existat nicio alegere și care a fost livrat uh, sub geamul meu fără niciun fel de opțiuni. Deci nu e vorba numai de prețuri, ci de ce primește consumatorul pentru prețul respectiv. Mulțumesc, uh, doamna Rozier. Mulțumesc, uh, doamna comisar. Voi încerca să nu vorbesc prea repede mai întâi, pachetul privind serviciile. Sincer, întrebarea care se pune pe tot acest pachet este dacă e necesar să se uh, implementeze noi instrumente atâta timp cât nu le-am implementat corect pe cele pe care le avem deja. Fie că e vorba de notificare sau de e-card, uh, avem uh, opinii foarte diferite și poziții foarte diferite între statele membre. Sunt state care notifică foarte puțin, altele care notifică corect. Întărirea obligației de notificare înseamnă că le cerem și mai mult celor care deja își fac treaba și nu îi afectează chestia asta cu nimic pe uh, cei care nu își îndeplinesc nici acum obligațiile și vor continua să nu o facă. În ce privește e-cardul, un instrument care să permită mobilitatea, Mă întreb și vă întreb dacă un nou instrument electronic menit să faciliteze schimburile va fi de ajutor și de ce nu facem astfel încât ca ceea ce există deja să funcționeze. Și în fine, îmi spuneți, și ați mai spus deja acest lucru acum două luni, de fapt sunt 18 luni de când vorbiți de uh, realizarea strategiei pentru piața unică, de 18 luni mi se tot anunță câte ceva, sunt lucruri foarte așteptate de IMM-uri. E o realitate pentru IMM-uri și vreau să vă spun că într-un, uh, în circumscripția mea uh, am avut uh, o decizie la 24 de ani după ce a început procedura judiciară și deci ca să facilităm uh, viața IMM-urilor, haideți să facem ceva în acest sens și un calendar ar fi binevenit. Ja, das tut mir leid, dass ich so streng sein muss in der Zeit, aber wir îmi pare rău că trebuie să fim uh, așa de stricți, dar sunt vorbi vorbitori. Doamna Coroața Bil. Uh, Voi vorbi repede și o să-mi cer scuze, doamne comisar, că n-am fost aici de la început, am avut o audiere la altă comisie. Mă bucur că ați prezentat pachetul serviciilor pentru că mi se pare un mod de a facilita statele membre și de a pune presiunea în același timp pe statele membre ca să implementeze diferitele aspecte ale directivei pe care nu le-a implementat și în special mă refer la uh, e-cardul pentru servicii uh, de construcții. Știm că există atât de multe obstacole eh, juridice, legale. De exemplu, trebuie să ai 60% din acțiunile unei firme de arhitectură ca să poți să eh, îți oferi serviciile arhitecturale într-un alt stat membru. De ce propunerea Comisiei nu include și eh, faptul că aceste cerințe disproporționate trebuie eliminate cum ar fi acționariatul, deținere de capital, pentru că asta făcea parte din aceste cerințe nejustificate, lupta cu aceste cerințe nejustificate făcea parte din strategia privind piața unică. Și apoi, foarte rapid, în ce privește aplicarea și implementarea legislației existente, există câteva plângeri în legătură cu încălcări la nivelul național, mai ales a directivei Uh, serviciilor și proceduri de infringement care sunt în curs. Și aș vrea să vă rog, să vă implor să uh, creșteți viteza de rezolvare a acestor propuneri. Îmi pare rău că sunt așa de multe intervenții, dar mai urmează două, doamna Șaranzova. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc, doamna comisar, pentru că ați venit în fața Comisiei INCO. Când vă văd uh, agenda de responsabilitate, Dumneavoastră sunteți responsabilă de coloana vertebrală a Uniunii Europene și în circunstanțele actuale trebuie să uh, luptați din greu și uh, să susțineți funcționarea pieței unice, pentru că asta oamenii pot înțelege și asta așteaptă oamenii de la noi. Uneori sunt îngrijorate când văd uh, propuneri cum ar fi cea uh, privind uh, detașarea uh, angajaților, care, după părerea mea, afectează funcționarea uh, pieței unice, dar, pe de altă parte, mă bucură propunerea noastră privind serviciile. Ar, aș zice că ar, am fi putut să o vedem mai de mult, dar asta e altă chestiune. Și, în fine, regulamentul privind uh, revizuirea, regulamentul privind recunoașterea reciprocă, care, de asemenea, e foarte importantă pentru piața internă. Deci puteți să ne spuneți când va veni această revizuire și ce schimbări prevedeți. Mulțumesc foarte mult! Uh, uh, Voiam și eu să pun o întrebare, să fac o observație mai degrabă. Acum la încheierea acestei runde. E vorba încă o dată de e-card, pentru că a, sunt multe de discutat în legătură cu acest card de servicii profesionale. Ați spus că vreți să propuneți acest instrument pentru a îmbunătăți libertatea de circulație a serviciilor și eu sunt de acord cu această idee. Totuși, avem sistemul din directiva privind prestarea de servicii, avem apoi recunoașterea calificărilor profesionale și alte instrumente care ar trebui să permită deja acest lucru. Deci întrebarea e de ce e nevoie de încă un instrument uh, cele trei pe care le avem deja, dacă nu funcționează, de ce nu le îmbunătățim pe acelea trei în loc să invetăm sau să mâncă un instrument care ar putea să creeze nedumerire în, lâng- în rândul cetățenilor și prestatorilor de servicii? Aceasta e întrebarea mea la care încă n-am primit un răspuns din partea comisiei. Deci, îmi pare foarte rău că aveți așa de mult de răspuns, multe întrebări dintr-o dată, dar uh, am vrut să dau cuvântul uh, tuturor membrilor comisiei, așa că acum uh, trebuie să faceți față acestei mari provocări de a încerca să răspunde tuturor, dacă se poate în două minute. Vă rog. Thank you very much, Madam Chair. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Sper că din această discuție vedeți lucrurile dintr-un punct de vedere foarte diferit uh, problema e-card și a implementării, în special a directivei privind serviciile. Ce fel de probleme am avut înainte? Desigur că am avut uh, o consultare publică completă. Am decis să nu propunem uh, dereglementarea, ci începește uh, e-cardul doar o simplificare administrativă și după cum spuneți dumneavoastră, acesta este coloana vertebrală a Economiei Europene și că trebuie să susținem. Uitați-vă la alte lucruri cât de dificile sunt și anume ca să răspund doamnei Corața Bilda, în stadiul inițial al propunerii noastre, toate lucrurile pe care le-ați menționat era, au fost incluse, dar a trecut chiar și prin colegii comisarilor și ce să mai spun despre Parlament și de Consiliu. Deci nu pot să spun decât ce am spus și înainte. Vreau să fie un instrument foarte practic. S-a pus întrebarea cine ne susține. Toate statele membre, cu excepția Franței și Germaniei, ne susțin. Toate. 26. Avem susținerea 26 de state membre. Așa, am discutat cu toată lumea în Consiliu. Cum spuneam, două state membre, Germania și Franța, ne-au dat cartonaș galben. Ceilalți eh, ne susțin. Știu că e un pas foarte mic, dar eh, ei înțeleg că trebuie să facem măcar acest pas mic. Regret că nu e o susținere mai largă, mai ambițioasă, dar decât propunerea noastră anterioară, dar asta e și vă rog ascultați pe reprezentanții diferitelor sectoare într-un mod sensibil, pentru că pe măsură ce veți încerca să le analizați eh, comentariile, veți vedea că e, e un protecționism 100%, protecționism și nimic altceva. Nimic, realmente. Am discutat, am văzut, deci, sigur, ascultați-le comentariile, plângerile, încercați să înțelegeți, dar eh, încercați să înțelegeți ce e în spatele acestei chestiuni. Deci nu vor să lase alți eh, competitori pe piețele lor, să intre pe piețele lor. Despre asta e vorba și nimic altceva. Începește testul de proporționalitate. Asta cu siguranță nu e un instrument de dereglementare. Am propus eh, cu acest lucru cu respectul total al competențelor statelor membre. Așadar, acesta lasă decizia în legătură cu ce să reglementezi și cum să reglementezi, lasă această decizie statelor membre și atâta timp cât decizia e bazată pe dovezi și pe o evaluare transparentă și obiectivă, nu, ea nu armonizează cerințe foarte specifice, ci ține seama de specificitățile fiecărei, fiecărui stat membru. Avem uh, peste mie de profesii reglementate în Europa. În unele state membre sunt câteva sute. Nu vi se pare că sunt prea multe? Nu vi se pare că sunt prea multe profesii reglementate în Europa? Și ce vrem să realizăm cu aceste teste nu este să forțăm statele membre să facă ceva, ci să încercăm să evaluăm dacă toate acestea sunt necesare. Toate, dacă toate aceste cerințe, dacă cerem uh, dacă treci, reducem cu 10% numărul lor, va fi un mare succes. Apoi, o discuție în ce privește, a fost o întrebare în legătură cu situația din sectorul farmaceutic maghiar. Suntem uh, într-un dialog cu ei, uh, de, un dialog de conformitate, pentru că eu am o poziție foarte puternică și anume trebuie să explic toate specificitățile naționale și regionale înainte de a merge la pilotul lui. Dar cred că în acest caz, la programul pilot, dar cred că în acest uh, caz suntem foarte aproape de procedura de infringement în cazul Ungariei. În ce privește întrebarea doamnei Șaldemoze? Am uh, Începește uh, întrebarea doamnei Șaldemoze. Omologarea nu era pe um, ordinea de zi a președinției malteze. Le-am cerut să o facă și să înceapă să uh, uh, discute. Sper că o vor discuta în timpul președinției malteze. La început nu erau interesați de asta. Începește coletele. Suntem în, uh, la începutul uh, uh, trilogului, se discută chiar astăzi în Consiliu, deci cred că într-un stadiu atât de timpuriu voi ține seama de toate comentariile noastre. Știu că știți acest dosar mai bine decât mine, deci voi ține cont de tot ce spuneți putem asculta toate uh, comentariile, putem promova standarde de calitate, putem uh, avea uh, comparații, dar chestiunile legate de protecția consumatorului sunt foarte importante și nu vreau să mizez totul pe acest dosar, dar voi ține seama de ce ați spus. Recunoașterea reciprocă. Știu că nu mai avem timp, uh, dar uh, vreau să spun că colegiul uh, va adopta propunerea privind recunoașterea reciprocă în iunie și vrem să facem acest regle, această reglementare mai eficientă. Suntem în ultimul stadiu și vă voi răspunde mai detaliat în scris. Vă mulțumesc foarte mult, îmi cer scuze că am vorbit atât de mult, dar ca de obicei a fost uh, o plăcere. Vreau să vă mulțumesc din suflet, doamnă Biencovska. Îmi pare foarte rău că am fost atât de grăbiți și uh, o să mă bucur când o să reveniți în viitor și poate o să avem ceva mai mult timp pentru discuții. Sunt multe întrebări uh, presante. Mulțumim că ați venit oricum și poate mai fac o scurtă observație acum la încheiere. Da, două state au dat cartonaj galben. Am discutat însă și cu câteva state care n-au ridicat uh, cartonașe galbene, dar care nu sunt de acord cu conținutul. Deci poate ar trebui să aveți o reacție puțin mai nuanțată. Vă mulțumesc oricum și îmi cer scuze doamnei uh, Iurova de asemenea, pentru că a trebuit să aștepte un pic. Okay, colleagues. Uh... Dragi colegi, haideți să continuăm. După cum puteți vedea, s-a schimbat președintele. Avem plăcerea să o avem alături de noi pe comisara Iurova. Avem un comisar ceh, mă întreb și președintele este tot ceh, mă întreb dacă n-ar fi o idee bună să vorbim în ceh între noi. Cred că nu, Vom continua în engleză. Doamnă comisar, vă mulțumim pentru că ați răspuns invitației noastre și așteptăm să ne oferiți informații cu privire la toate dosarele importante pentru noi și pentru viitor. Working and we hope that și cum plănuiți să ne dați în continuare de lucru astfel încât să ajungem la rezultate pe dosare. Bună ziua, mulțumesc! Pot să vorbesc și în polonă? Da, o să aleg totuși engleza. Dumneavoastră sunteți cei care ne dați nouă de lucru, așa că vă mulțumim pentru această sprijinire reciprocă. Stimată doamnă președinte, dragi colegi, vă mulțumesc pentru ocazia de a face un schimb de opinii cu privire la dosarele cheie pe consumator. Politica pentru consumator este în centrul activității noastre, având în vedere următoarea evaluare REFIT, trialogul politic pe regulamentul CPC și regulamentul privind contractele digitale. Prin urmare, eu o să mă acces pe aceste dosare, însă dacă aveți întrebări uh, în alte domenii vă răspund, de exemplu cu privire la cazul Volkswagen sau ca dubla calitatea produselor alimentare, și planul legat de posibilitatea unor aranjamente pentru acțiuni colective în instanță în Europa. Intervenția mea nu va fi lungă, astfel încât să avem timp de întrebări. În ceea ce privește refit. Raportul va fi publicat la finele lui mai, precum și rezultatele evaluării directivei privind drepturile consumatorilor. Vreau să mulțumesc doamnei Vicky Ford și doamnei Gebhardt pentru faptul că au participat în mod activ la summitul pentru consumatori din octombrie anul trecut. Intervenția dumneavoastră a stimulat și a ghidat discuțiile și a și anticipat oarecum rezultatele studiului Refit, pentru că vedem că Rezultatele discuțiilor din octombrie au arătat deja care ar putea fi principalele concluzii ce rezultă din evaluarea REFIT. Să vă stau câteva informații legate de evaluarea REFIT. Regulile noastre privind consumatorii își îndeplinesc obiectivele când sunt aplicate în mod eficient și asta este important de subliniat. Regulile actuale, când sunt aplicate eficient, pot uh, Uh, aborda problemele sau pot răspunde problemelor cu care se confruntă consumatorii europeni, inclusiv pe piețele online. Apoi, rezultatele recente ale a planului coordonat de acțiune comună și a sondajelor ne-au arătat același lucru. Putem observa progrese înregistrate către principalele două obiective ale legislației consumatorilor creșterea încrederii în rândul consumatorilor și promovarea pieței interne. Cetățenii europeni apreciază drepturile care decurg din legislația europeană. Cel puțin două treimi din respondenții la studiul nostru consideră că drepturile consumatorilor sunt acoperite de directivele în cauză ca factor important de decizie la achiziționare de bunuri și servicii. Însă concluziile ne arată și că mai sunt multe de făcut, în special în ceea ce privește consolidarea cunoașterii normelor, o mai bună implementare și mai bune oportunități de contestare. Și exact asta ne-a arătat și summitul din octombrie. că acestea vor fi principalele domenii în care să facă modificări. Trebuie să ne intensificăm activitățile de comunicare pe baza campaniei privind uh, conștientizarea drepturilor consumatorilor din 2014 până 2015. Luna trecută am lansat un proiect pilot pentru consolidarea cunoștințelor și capacității la nivel național pentru a forma consumatorii și IMM-urile în ceea ce privește drepturile lor și vreau să mulțumesc inițiatorilor proiectelor, precum și doamnei Roza Tun, pentru participare la atelierul de săptămâna trecută când a fost prezentat proiectul. Exercițiul REFIT ne mai arată și că există norme care trebuie să fie adaptate la cele mai noi evoluții de pe piața digitală. Posibilele acțiuni după refit trebuie să fie abordate în contextul activității legate de soluționarea litigilor și soluționarea online a litigilor și recomandările privind procesele colective. În acest sens, Comisia consideră că procesele colective trebuie să aibă două obiective importante în mod egal. În primul rând, îmbunătățirea accesului la justiție în cazul în care există daune în masă și protecția împotriva litigiilor abuzive. În ceea ce privește cazul Volkswagen, vă pot spune că nu sunt deloc mulțumită pentru că e vorba de o înșelătorie care a afectat milioane de oameni în Europa, dar în același timp ne-a ajutat să începem să vorbim serios despre nevoia de a echipa persoanele cu mai bune instrumente pentru a se apăra, pentru că uh, Acum suntem într-o perioadă în care se pare că cei mari devin și mai mari și cei mici devin și mai mici și trebuie să corectăm lucrurile pentru că reprezintă până la urmă sursa principalelor frustrări din societate. În ceea ce privește procesele colective, evaluarea Comisiei privind recomandările se va axa pe modul în care statele membre au implementat principiile în legislația lor națională și pe posibilitatea nevoii unor etape suplimentare la nivel european. Intenția este să avem în Europa un sistem care să permită oprirea practicilor abuzive și acces adecvat la justiție, mai ales în cazul unor probleme la nivel global european, astfel încât situațiile respective să poate fi remediate. Și acum un alt subiect, regulamentul CPC. Aș vrea să mulțumesc comisiei dumneavoastră pentru că îl sprijiniți pe raportor și mulțumesc pentru raportul excelent. Sper că veți ajunge la un bun rezultat pentru a garanta noile competențe pentru suspendarea sau închiderea de pagini de internet, posibilitatea de compensații pentru consumator când comercianții încalcă prevederile și rolul decisiv al Comisiei de a lansa acțiuni coordonate în cazul unor încălcări pe scară largă la nivel european. Acum, propunerea privind contractele digitale, extrem de importantă pentru proiectul uh, privind piața digitală unică. Consiliul a înregistrat progrese pe propunerea privind conținutul digital. Președinția malteză dorește să ajungă la abordarea generală în iunie și următoarea președinție poloneză dorește să ajungă la un acord politic pe acest dosar. Trebuie să ne intensificăm activitatea cu toții și să exploatăm avântul politic actual Modernizarea completă la nivel înalt pentru protecția consumatorilor trebuie să se numere printre principalele obiective. Am fost în Tallinn săptămâna trecută, vineri, și președinția estonă este gata, se pregătesc și doresc să finalizeze dosarul. În ceea ce privește propunerea pentru vânzarea online a bunurilor, vrem să se înregistreze progrese și vreau să Vă mulțumesc pentru discuțiile de data trecută din Strasburg, pentru că ne-au arătat cum poate evalua acest act legislativ. Și e foarte important pentru Comisie să înțeleagă evoluția la nivelul Parlamentului European și mai ales că această dezvoltare ar putea să ducă la un proces final care să constea într-o propunere inteligentă și echilibrată și care să permită o armonizare a regulilor online. Dacă se va întâmpla sau nu, asta rămâne de văzut. Serviciile mele se ocupă deja de contractorii Parlamentului European pe studiul de impact în ceea ce privește extinderea domeniului de aplicare al propunerii pentru vânzările offline. Asta face parte din discuțiile noastre până la urmă. De asemenea, se poate beneficia și de progresele înregistrate și în care vor fi făcute pe propunerea digitală. Și acesta este important pentru a discuta în compromisurile care, la care s-a ajuns și să vedem dacă se pot găsi soluții pentru propunerile referitoare la vânzarea de bunuri online. ne ocupăm în special de o ierarhie a căilor de atac. Vreau să mă refer și la dezbaterea care se desfășoară în prezent în Parlament în ceea ce privește durabilitatea bunurilor. E un obiectiv foarte important pentru Comisie și sunt gata să analizez cum să-l abordăm. Și mesajul meu pentru dumneavoastră este unul simplu și clar. Sunt de acord cu toate eforturile pentru a garanta discuții detaliate și decizii Um, fundamentate. În același timp, cred că este necesar să ne asigurăm că nu punem în pericol calendarul stabilit. Trebuie să ne urmărim în continuare țintele și să permitem un acord pe propunerea privind conținutul digital, cum am spus, sub președinția estonă. Stimați membrii Parlamentului, anticipez cu plăcere discuția și punctele dumneavoastră de vedere pe aceste subiecte și pe altele care țin de consumator. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă comisar. O să începem întrebările cu coordonatorii sau cu supleanții acestora, Roja, de la PPE. Mulțumesc foarte mult, Dita. Mulțumesc, doamnă comisar. Doamnă comisar, Înțelegeți foarte bine poloneza, din câte înțeleg, așa că o să vorbesc în poloneză. Am o întrebare pe care, cu privire la un lucru pe care nu l-ați menționat în introducere. Cu un an în urmă a existat o soluționare a litigiilor în afara instanței în ceea ce privește achiziționările pe internet și ne-ați promis că peste un an vom primi un raport de la comisie pe care încă nu l-am. Îl e în pregătire? Când o să-l vedem? Puținele lucruri care deja sunt tranjate în afara instanței pe afară, această platformă um, nu sunt duse mai departe. Care este motivul? Sau în orice caz nu număr mare. Um, pentru că oare companiile nu sunt de acord cu soluționare alternativă a litigiilor din partea entităților care se ocupă cu acest lucru sau companiile pot ajunge la înțelege direct cu consumatorii care s-au plâns împotriva lor și deci nu mai este nevoie de acțiuni suplimentare. Asta în primul rând. În al doilea rând, un lucru pe care, um, care va fi interesant și pentru colega Olga, diferențe la nivelul produselor vândute cu același ambalaj, același logo, dar diferențe de calitate. Și zapakowane identycznie, nazwane identycznie. În primul rând mă refer la detergenți. Vedania. Știm că produsul e diferit. Au fost testați de organizații de consumatori din Slovacia, dacă nu mă înșel, și aceștia au subliniat că uh, detergentul era de o calitate diferită deci astăzi am aprobat un proiect pilot ca să investigăm mai departe această chestiune și aici apelez la noastră, doamnă comisar, în numele tuturor, pentru că am votat proiectul pilot astăzi. Sper că dumneavoastră personal și comisia veți susține proiectul nostru pilot. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult, Nicola Ardent, în numele SND. Bun venit, doamnă comisar ați uh, ridicat, uh, ați pus în evidență faptul că scandalul Volkswagen nu arată doar o lacună în sistemul controlului emisiilor, de control al emisiilor, dar o lacună începește protecția consumatorilor europeni. Este inacceptabil să vedem că în America consumatorii sunt uh, despăgubiți, este intolerabil să vedem că nu există un mecanism european de Uh, acțiune colectivă, nu doar împotriva lui Volkswagen, ci împotriva tuturor uh, afacerilor care înșeală pe consumatorii europeni. Deci nu știu dacă e cazul să ne gândim la o propunere legislativă, pentru că eu mă gândesc că pe o temă atât de importantă cum este apărarea consumatorilor europeni, trebuie să existe instrumentele juridice europene ca să putem să reacționăm în toate cazurile la astfel de situații. Aveam și alte întrebări, dar mă gândesc că uh, doresc și alți colegi să mai intervină. Thank you very much, uh, ECR. Mulțumesc foarte mult de la ECR nimeni. Din partea altă, doamnă comisar, o să mă alătur vorbitorilor. Într-adevăr, azi dimineața am adoptat o propunere uh, a Olgăi Rozei și a mea pentru a continua analizarea problemei legate de produsele cu calitate dublă în Europa. Veniți din Republica Cehă și cred că știți că este o problemă destul de gravă pentru cetățeni din Slovacia, Republica Cehă, Polonia și așa mai departe. Ce putem face în momentul de față în afara studiului? A doua întrebare are legătură cu Volkswagen. Am primit încă o dată o întrebare de la jurnaliștii cehi azi dimineață, prin care spuneau că Parlamentul a adoptat o rezoluție în plenară anterior, în care spuneau că da, consumatorii europeni trebuie să fie compensați. Ce va mai face Uniunea Europeană pentru acești consumatori? Aceasta este întrebarea și vă transmit. Vreau să vă mulțumesc pentru modul ferm în care v-ați pronunțat pe acest caz. Știu că ați fost foarte uh, vizibilă și în presă și apreciem. Și ultima întrebare are legătură cu contractele digitale. Din nou se înregistrează aici în întârziere și aș vrea să ne spuneți dacă sunteți mulțumiți de posibilele întârzieri legate de propunerea privind produsele tangibile și uh, acum că există rezultatele refit, credeți că ar trebui să modificăm propunerea, să o mai schimbăm? Mulțumesc! Nu mai văd pe nimeni de la GUE, deci avem și pentru vers o întrebare. Mulțumesc, mulțumesc pentru prezență. Am trei întrebări în legătură cu CPC în primul rând. Ați spus ceva despre despăgubirea consumatorilor deja și sper că Parlamentul și Consiliul și Comisia, de fapt Parlamentul și Comisia vor convinge Consiliul, dar mă îngrijorează și diferențele de abordare la nivelul instituțiilor. În Parlament am introdus măsuri de siguranță pentru protejarea drepturilor fundamentale, pentru a ne asigura că orice măsură a autorităților pentru protecția consumatorilor va viza uh, pe cei care găzduiesc um, conținuturile și nu uh, furnizorii de servicii și Vrem de asemenea că măsurile care au cel mai mare impact asupra drepturilor fundamentale sunt aprobate de instanțe, cum ar fi inspectarea uh, locațiilor, incintelor, dar și suspendarea saliturilor web. Și aș vrea să știu ce părere aveți. În legătură cu contractele digitale, chiar dacă n-am votat încă în Parlament, există un consens larg în legătură cu, cu propunerea privind conținutul digital. Avem nevoie de criterii de conformitate. Nu e suficient ca vânzătorii să poată pur și simplu să scrie ce vor ei în condițiile de servicii și dacă consumatorii sunt de acord, atunci acel furnizor de serviciu se consideră că prestează un serviciu corect. Dacă vrem armonizare totală, așa cum ați spus, e foarte important să avem standarde înalte pentru consumatori ne îngrijorează și uh, ierarhia propusă a căilor de atac, pentru că mai ales pentru conținutul digital, foarte adesea e vorba de achiziții foarte mici, microplăți, cum ar fi de mai puțin de un euro pentru un MP3 și așa mai departe. Deci uh, ierarhia căilor de atac poate fi foarte împovărătoare, mai ales dacă ne gândim că foarte adesea consumatorii uh, voluntar acceptă reparația sau înlocuirea dacă e o opțiune acceptabilă. Și în legătură cu avertizorii de integritate, e un subiect pe care oricum îl menționez ori de câte ori se poate. Cred că Dieselgate ar fi putut fi descoperit mult mai devreme dacă am fi avut o protecție adecvată pentru avertizorii de integritate și, într-adevăr, unii dintre experții martori care au venit aici au confirmat acest lucru. Așadar, ce intenție are Comisia în acest sens? Ne putem aștepta la o propunere legislativă pentru protecția avertizorilor de integritate anul acesta și va acoperi transversal toate domeniile de politică europeană. Mulțumesc! Cu permisiunea doamnei comisar, o să-i ascultăm și pe următorii trei înscriși la cuvânt, Lucy Anderson fiind prima. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc și comisiei. Vreau să vă pun câteva întrebări în legătură cu vânzarea de bunuri online și offline până la urmă. Să știm încotro se îndreaptă, ă, așa cum s-a spus, sunt multe probleme. Să vedem dacă se extinde la vânzarea de bunuri în întreaga Uniune. Voiam de asemenea să spun că din perspectiva armonizării, oricare ar fi nivelul de armonizare, e clar că în practică certitudinea juridică e la fel de importantă. Trebuie să ne asigurăm că și întreprinderile și consumatorii își cunosc drepturile. Când redactam uh, amendamentele și sunt raportor din umbră din, uh, pentru această propunere, am considerat că în articolul 17 în special avem mai multe detalii despre asigurarea conformității cu directiva. Ce părere aveți? Dacă ne întoarcem iarăși la scandalul diesel, dacă vorbim de drepturile consumatorilor, ar trebui în astfel de situații să existe mecanisme juridice care să permite mai multor persoane fizice sau reprezentanților lor să solicite despăgubiri colective, pentru că în multe țări e o problemă. Și comparația între Uniunea Europeană și SUA ne arată acest lucru. Există deci probleme legale și ar trebui să vedem cum, în mod rezonabil și fără a pune prea multe poveri, să dăm certitudine tuturor care să le permitem să-și exercite drepturile. Mulțumesc, Olga Senova. Mulțumesc, domnule comisar. Am o mică problemă acum, pentru că unii dintre colegi deja au spus ce voiam să spun și eu. Acum, pentru că sunt raportor pentru regulamentul privind cooperarea în materie de protecție a consumatorilor, Vreau să subliniez că am început săptămâna aceasta trialogul. Am început deci discuțiile cu Consiliul referitoare la anumite subiecte incluse în raportul care a fost adoptat cu sprijin semnificativ în comisia noastră. Avem un raport foarte bun și o poziție foarte clară și sper că veți fi de acord cu poziția noastră și că o să ne bucurăm de sprijinul dumneavoastră și că vom reuși să convingem și Consiliul în legătură cu acțiunile colective. Apoi, standardele duble de calitate. Rezoluția Parlamentului European din, din 2013 cerea Comisiei Europene să efectueze un studiu de piață foarte amănunțit care să confirme sau infirme acele rezultate referitoare la produse alimentare și nealimentare. De aceea mă bucur foarte tare că am reușit să ajungem la un acord în privința unui proiect pilot susținut de comisia noastră astăzi. Mă bucur că și dumneavoastră și sper că veți susține poziția noastră și că aceasta va fi una dintre activitățile incluse în bugetul pentru anul următor, astfel încât să putem în sfârșit lansa observatorul pieței. Cred că niciodată n-ar trebui să subestimăm aceste probleme, pentru că este vorba și despre încrederea în Uniunea Europeană, în funcționarea sa, în piața internă. E vorba de încrederea că toți cetățenii beneficiază de tratament egal. E foarte important și nu trebuie subestimată această chestiune. Mă bucur că la atâția ani de la lansarea discuțiilor, acum avem mult mai mare sprijin. Mulțumesc. Uh, doamna Evelyn Gheba. Mulțumesc, doamna președintă. Mulțumesc și doamne Iurova pentru prezentarea sa. Vreau să vă mulțumesc pentru faptul că am, ne-am întâlnit la Strasburg și am putut să mai soluționăm măcar parțial niște probleme. Ne-am întâlnit și cu coraportorul și pot să vă asigur de un lucru. O să fac tot ce se poate pentru ca anul acesta să ajungem la un final al negocierilor cu Consiliul. Sunt uh, probleme urgente legate de dreptul contractelor, de asemenea și în ceea ce privește lumea digitală și mi se pare că e nevoie de soluții și că nu putem să ne permitem să tărăgânăm. De asemenea, mă bucur foarte tare să aud că sunteți atât de deschisă la o discuție în legătură cu istoria aceea cu durata de viață, pentru că și eu sunt foarte nemulțumită de regulile pe care le avem, deoarece nu pot să înțeleg de ce am aceeași durată de garanție pentru mașina de spălat și pentru pix, pixul cu care scriu. Sunt lucruri uh, despre care trebuie să știm din capul locului că au o durată de viață diferită. Și de asemenea și în ceea ce privește conținuturile digitale, acest lucru poate fi important. Credeți că e foarte benefic faptul că vreți și dumneavoastră să participați la acest proces de reflexie ca să găsim o soluție care sperăm va fi utilă. Ceea ce mi se pare iarăși foarte bine uh, în intervenția dumneavoastră e această nouă notă din partea Comisiei Europene, adică adică acest, uh, consecințele acestui scandal diesel sau Volkswagen sau cum vreți să-i spuneți, pentru că de fapt nu era vorba numai de Volkswagen, înseamnă că protecția consumatorilor în Uniunea Europeană se vede acum Eh, diferă foarte mult de la un stat eh, la altul. Sunt eh, state în care consumatorii n-au nicio cale de atac sau posibilitatea de ehm, a fi despăgubiți sau pentru, de a face ceva împotriva înșelăciunii legate de valorile de emisii. Deci, cred că ar trebui să avem uh, un drept la protecție colectiv Pentru că, iată, e vorba de subiecte europene, chiar mondiale și uh, dacă Statele Unite, cetățenii din Statele Unite sunt uh, despăgubiți, iar cetățenii europeni rămân cu mâinile goale, mi se pare cu totul nemulțumitor și că trebuie să găsim uh, o soluție, să dăm un răspuns și în mandatul uh, trecut, ca fracțiune, am făcut uh, această propunere. Am primit un nu categoric din partea comisiei. Acum dumneavoastră spuneți că trebuie să ne gândim. Deja e un pas înainte și sper că lucrurile vor continua pe această cale îmbucurătoare. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc, doamna comisar. Cred că vi s-au adresat multe observații și întrebări, așa că vă dăm acum dumneavoastră cuvântul. Mulțumesc, domnilor și domnilor, mulțumesc pentru întrebări și comentarii și pentru uh, cele care m-au inspirat. Încep cu ce spunea doamna Gebhardt. Dacă vedeți o notă pozitivă, mă bucur. Uh, pentru că ni se spune foarte adesea că nu vrem să reacționezi să reacționăm. Deci, îmi iertați cinismul, dar când spun că trebuie să vedem ce se întâmplă, fac special acest lucru, pentru că intenția e să vin într-un termen rezonabil cu propuneri concrete și cu o viziune despre cum trebuie continuat, mai ales în cazul uh, propunerii privind acțiunile colective. Voi începe cu întrebarea despre soluționarea alternativă a disputelor. Știți că termenul de implementare era februarie anul trecut. Deja, înainte de termen, am vrut să fac o acțiune de promovare mare în Uniunea Europeană ca să atrag atenția asupra acestui sistem de soluționare online a disputelor mai ales și de soluționare alternativă, pentru că vreau să știu ca oamenii, vreau ca oamenii să știe despre el și am fost descurajată de la face acest lucru pentru că am văzut că în statele membre sunt multe probleme legate de gradul de pregătire la nivel tehnic pentru acest sistem. În februarie 2017, în continuare, erau întârzieri și probleme în unele state membre. Nu o să arăt acum cu degetul să spun care sunt, dar eu discut uh, cu miniștrii responsabili din respectivele state și fac presiuni să respecte aceste acte legislative, pentru că sistemul de soluționare online a disputelor are această natură paneuropeană. Deci dacă lipsesc anumite elemente în unele state membre, dacă unele state membre au întârzieri, suferă întregul sistem. Așa că pot să vă spun doar că insistăm permanent și că o să revin în fața dumneavoastră cu prima ocazie ca să vă aduc, sper, vești mai bune. În general însă, sistemul funcționează, nu știu cifre exacte, dar ele sunt în creștere comercianții uh, fac reclamă, uh, au legătura la sistemul de soluționare online a disputelor, dar așa cum spunea și dumneavoastră, de multe ori cei care sunt uh, direct în relație directă cu comercianții încă nu folosesc sistemul la potențialul lui, dar nu, asta nu e un lucru neapărat rău. Ideea era că vreau să le oferim cetățenilor posibilitatea de a avea căi de acces mai rapide, mai eficace. Avem date care ne arată că 70% renunță când ceva nu funcționează sau nu e bine, pentru că li se pare că i-ar costa prea mult uh, timp și bani uh, și ar fi prea greu să caute o cale de atac. Deci n-am bucura dacă sistemul ODR de soluționare online a disputelor ar uh, face ca oamenii să se simtă mai încurajați să-l folosească chiar și în cazul disputelor transfrontaliere, pentru că și pentru ele este gândit. Deci eu sunt foarte încrezătoare în finalizarea la timp a sistemului și am făcut și campanii de publicitate, vom face campanii de publicitate înainte de Crăciunul acestui an ca să ne asigurăm că acest sistem aduce ceva practic fiecărui consumator. Nu e vorba doar de discuții, ci oamenii vor vedea, vor simți ceva în buzunar și vor avea din nou încredere. În legătură cu ca, dublul standard de calitate al produselor chimice și alimentare, voi încerca să răspund uh, cu un răspuns la mai multe întrebări. Nu eram aici când ați adoptat rezoluția respectivă, ceea ce nu e o scuză, dar trebuie să vă spun și eu că sunt foarte implicată și caut o soluție la problemă. După ce n-am reușit să facem nimic cu agenda pentru sănătate, pentru protejarea sănătății, și calitatea alimentelor, pentru că nu avem constatări că produse de calitate inferioară dăunează sănătății. Aș vrea să spun din păcate, pentru că am vrea să avem probe în acest sens, ca să putem face ceva. În legătură cu calitatea produselor, nu există norme tehnice, niște standarde tehnice care să spună Nutella trebuie să conțină asta și asta. Nu există așa ceva. De aceea m-am implicat. Doamna Sănalova nu e de acord. Nu există standarde tehnice pentru fiecare produs. Îmi cer scuze, intervenție din sală. Domnul președinte, lăsați-o să termină pe doamna comisar și după aceea poate reveniți. Doamna comisar, uh, mi-am asumat această chestiune din perspectiva protejării drepturilor consumatorilor, pentru că vreau să analizez din perspectiva pieței unice interne. Dacă se renunță la frontieră, ne confruntăm cu situația că pentru aceeași marcă avem produse alimentare și de altfel cu două calități sau de calități diferite, ceea ce mie mi se pare că e o practică comercială neloială. Cred că am un argument juridic destul de viguros care îmi permite uh, Uh, mai mult să mă ocup de această problemă și să o rezolv de, mai mult decât colegii care se ocupă de protejarea sănătății. Am anunțat ministrilor agriculturii că urmează să culegem date de la autoritățile de protecție a consumatorilor. Le-am cerut, deja avem un termen la sfârșitul lui aprilie deci peste câteva zile se va încheia perioada de culegere a datelor și din primele reacții de la autoritățile de protecție a consumatorilor, citez, e problema Europei Centrale. Așadar, trebuie să um, culegem acum, să adunăm probe și o mulțumesc Olga Senalova care a făcut un studiu înainte și a, pentru alte materiale pe care le folosim acum pentru a completa puzzle-ul. Oricum, vedem că există acest fenomen. Eu personal sunt convinsă că trebuie să înceteze aceste practici pentru că altfel nu vom avea doar o dublă, o calitate de mai multe feluri pentru produse, ci și pentru consumatori. Deci nu pot să mă opresc aici. Deci după uh, adunarea acestor probe voi merge la grupul la nivel înalt care se ocupă de problemele legate de lanțul de aprovizionare cu alimente. Și voi prezenta informațiile și o să încercăm să vedem ce trebuie făcut pe viitor. Sunt convinsă că e momentul oportun, după ce analizăm aceste lucruri și având probele, e momentul oportun, deci, ca autoritățile de protecție a consumatorului din fiecare stat să se implice și să discute cu vecinii din alte state membre unde se constată că produsele au altă calitate și să înceapă mm, niște măsuri coordonate. Deci nu vorbesc de legislație nouă, ci de mai bună punere în aplicare a legislației existente pe baza unor evaluări juridice clare. Aici e sarcina Comisiei să vină cu o evaluare juridică corectă care să demonstreze că e vorba de practici neloiale. Și apoi să se facă ceva plecând de la aceste evaluări. Și o să vorbim destul de răspicat uh, în numele Comisiei. Eu personal voi fi foarte activă, intenționez chiar să iau legătura și cu anumiți comercianți care au astfel de produse cu calități diferite în funcție de locul de vânzare și va trebui să facem mari presiuni. Va trebui să sporim și interesul consumatorilor, pentru că vedem în unele state membre că aceștia, consumatorii, nu își folosesc puterea pe care o au. De exemplu, nu mai nu încetează să cumpere un anumit produs, dar trebuie să fie bine informați, care pro, să știe care produse intră în această categorie de produse cu calitate inferioară. De asemenea, am discutat și cu companii din tehnologie, pentru că trebuie să se găsească o modalitate tehnică de a identifica acele produse de calitate inferioară folosind telefoanele mobile sau prin citirea unor coduri de bare și am putea să găsim niște modalități inovatoare de a informa oamenii despre produsele punctuale care sunt vizate și care ar trebui oprite sau care nu mai trebuie cumpărate. Pentru că până la urmă este vorba de interesele consumatorului și de uh, comportamentul consumatorului. Iertați-mă, um, sunt foarte pasionat în legătură cu acest subiect uh, și uh, trebuie obținute rezultate într-un timp relativ scurt. <clears throat> Domnul Danti a întrebat în legătură cu cazul Volkswagen și au mai fost și alte întrebări de pe această chestiune. Este o diferență incredibilă între Statele Unite și Uniunea Europeană. Eu am fost neplăcut surprinsă de acest caz și de situația noastră, de incapacitatea noastră de a acționa la nivelul Uniunii Europene. Dita a întrebat ce facem acum, ce, ce e de făcut acum. Aici cred că e o un lucru foarte clar, că trebuie să uh, promovăm regulamentul CPC așa cum a fost propus și trebuie să fim duri, puternici, hotărâți, vom fi foarte încăpățânați și vom insista asupra ce am propus pe acest uh, regulament și am anunțat deja la ședința Consiliului că vom fi duri pentru că am propus uh, instrumentele uh, practice pe care le putem uh, folosi în Europa în cazul cum este cel al Volkswagen. Începește Volkswagen, vom continua să uh, promovăm ideea unui bonus non-financiar. Am promovat foarte intens de anul trecut din septembrie ideea compensării în form, sub forma unei garanții extinse pentru un motiv foarte bun pentru că Volkswagen s-a angajat să repare mașinile afectate, să facă 85% din aceste mașini să le repare până în toamna acestui an, dar uh, sunt suspicioase în legătură cu impactul acestui, acestei reparații asupra mașinii și asupra uh, afectării consumului și performanței mașinii. De aceea vrem să permitem consumatorilor să se bucure de o garanție mai lungă după această reparație, ca să aibă o șansă mai bună să solicită un remediu dacă există un impact negativ asupra ma mașinii. Deci o măsură foarte practică pe care insist. Evident, uh, competența mea legală nu e foarte puternică, de aceea, în același timp, m-am uh, angajat și în dialogul cu autoritățile de protecție a consumatorilor și lucrăm la o acțiune coordonată prin uh, angajarea sau prin a face, prin a face maximum de pași posibil la nivelul statelor membre în jurisdicția fiecarei uh, uh autorități de protecție a consumatorilor. Da, trebuie menționat că avem un sistem foarte fragmentat. Vedem că autoritățile nu sunt echipate în mod egal cu puterea legală de a acționa în astfel de cazuri și asta este un lucru pe care încercăm să-l schimbăm, să-l îmbunătățim prin regulamentul CPC uh, și uh, vom continua și prin uh, Refit să facem același lucru și o propunere posibilă propunere pentru acțiune colectivă pentru consumatori europeni. Începește acțiunea colectivă uh, și despăgubire colective. Trebuie să facem o analiză a modului în care lucrurile funcționează în state unde au deja un astfel de instrument. Trebuie să ne asigurăm că nu vom face o propunere care va fi similară uh, class action-ului din Statele Unite. Sistemul acesta din America e mult mai orientat pe marile companii. Nu e despre justiție, ci e despre marile companii. De aceea trebuie să avem grijă dacă propunem ceva din punct de, de natură legislativă, să introducem anumite uh, măsuri de siguranță împotriva litigiilor abuzive. Asta trebuie subliniat ca o prioritate. Și această propunere legată de acțiuni colective, de despăgubiri colective, dacă va fi, va trece prin evaluare anul acesta și în prima jumătate a anului viitor. Deci dacă va exista o astfel de propunere anul viitor, sper să fie cât mai repede cu putință. Am vorbit despre dubla calitate, contractele digitale pentru bunuri tangibile. Suntem uh, conștienți de probleme, știm unde, unde e sursa problemei, am propus o armonizare completă pentru achizițiile online, am încercat să eliminăm uh, frontierele administrative dintre statele membre, introducând un regim unic pentru întreaga piața unică europeană digitală și am făcut-o dintr-un uh, motiv foarte bun și anume că online nu ar trebui să aibă frontiere și este un element foarte important și în strategia pieței digitale unice, una dintre prioritățile noastre. Totuși, prin această propunere am văzut că într-o oarecare măsură reducem protecția consumatorilor în câteva state membre, și pe bună dreptate ați subliniat că asta este un lucru care ar trebui să fie reexaminat, dar în ce privește online vei spune foarte clar, eram gata să promovez un astfel de sistem chiar și cu această reducere a protecției consumatorilor în câteva, une, câte, puține state membre. Dar dacă mergem și pe offline, voi fi foarte deschisă, nu pot să-mi imaginez o armonizare completă a regimului uh, perioadelor de garanție și pentru vânzările offline, deci pentru ce cumpăr de pe stradă dintr-un magazin și în același timp să reduc uh, nivelul de protecție a consumatorilor. Nu voi fi cea care se va duce în Irlanda ca să explice domnului O'Connell de ce am făcut, uh, am redus uh, nivelul său de protecție în calitate de comisar. Nu o să fac asta. Deci suntem pe cale de a găsi o soluție de armonizare atât online-ului cât și offline-ului, trebuie să găsim o soluție pentru statele membre care au acum un nivel foarte mare de protecție. Deci trebuie să încercăm să facem mari eforturi să găsim această soluție dar haideți să avem mare grijă. Începește uh, calendarul. Ar trebui să fim rapizi. Așteptăm rezultatele studiului privind durabilitatea bunurilor. Nu sunt împotriva inovațiilor. Sunt curioasă în legătură cu rezultatele acestui studiu, dar în același timp întotdeauna aș dori să păstrez uh, simplitatea de dragul consumatorilor, pentru consumatori, și să nu adaug niciun fel de povară pentru comercianți. Acestea sunt principiile mele și va trebui să le echilibrăm cu mare atenție. M-am pierdut complet în propriile mele hârtii, spune doamna comisar. Doamna Reda, să convingem Consiliul că uh, regulamentul CPC trebuie să rămână puternic. Încă o dată, voi fi absolut deschisă dacă vedem o afectare masivă a, în Uniunea Europeană sau într-o mare parte a Uniunii Europene, vom avea, evident, nu va avea niciun sens să facem asta. Deci vom fi foarte duri aici. În ce conținutul digital, sunt sigur că lucrăm în direcția cea bună pentru a specifica uh, criterii de conformitate obiective și subiective, pentru a păstra standardele înalte de protecție și, de asemenea, pentru ierar- începește ierarhia remediilor. Am ajuns la o concluzie bună, având două niveluri și o procedură foarte rapidă între primul nivel care este uh, reparația și înlocuirea și al doilea nivel uh, care este încheierea contractului, uh, rezoluția contractului și recuperarea banilor. Și, și în Consiliu sunt foarte multe întrebări și comentarii aici. În ce privește lansatorii de alerte, un mm, subiect dificil, trebuie să înțelegem că există multe lucruri dificile pe care trebuie să le decidem și dacă suntem la nivelul lui e mai dificil decât la nivelul statelor membre. Și știu asta foarte bine pentru că am avut o discuție foarte cuprinzătoare cu miniștrii de justiție. Fiecare stat membru are un sistem de protecție al lansatorilor de uh, alerte și mi-au confirmat că lucrul cel mai dificil este să faci diferența între un erou și un infractor. Deci să decizi cine e un lansator de alerte de bună credință. Acest lucru e foarte important și toți au confirmat că trebuie să începem cu asta. Deci lucrăm la un studiu care va verifica posibilitatea de a acționa asupra bazei legislative în uh, Uniunea Europeană. Ne uităm la sectoarele în care avem deja legislație, pentru că există astfel de sectoare unde uh, protecția lansatorilor uh, de alerte este armonizată la nivel european și acum introducem o protecție mai puternică în cadrul propunerii uh, Procurorului European. Vă pot informa în a doua jumătate a acestui an care vor fi următorii pași de făcut. Dacă aveți idei, suntem deschiși să le ascultăm propunerea noastră și de noastră, pentru că e un subiect foarte important. Am vorbit de online și offline. Proiectul pilot uh, privind dubla calitate vom susține, sigur, vom susține orice poate face lumină asupra problemei, pentru că ne confruntăm cu problema unei definiții corecte a dimensiunilor problemei geografică sau pe tipuri de produse. Deci trebuie să lucrăm mai mult pe adunarea de dovezi. Doamne Gebhard, doamne Gebhard, am început noastră și voi încheia cu acest subiect. La anul acesta am dorit să încheiem negocierile în Consiliu privind propunerea privind contractele digitale Evident, uh, conținutul digital va fi mai rapid, da? Vrem să păstrăm totul ca un pachet, dar acum vedem că am afecta propunerea privind uh, conținutul digital dacă am aștepta-o pe cealaltă și nu acesta e scopul nostru, deci sperăm ca în Consiliu să existe o abordare generală în, uh, în iunie și pentru că lucrăm Consiliul, uh, probabil că orientarea dezbaterii politice privind vânzarea digitală a bunurilor ar trebui să fie în uh, iulie. În cadrul președinției estonieze la, estoniene la Consiliul Informal. Deci vor fi aceste acțiuni în Parlamentul European și studiul privind uh, durabilitatea bunurilor și calibrarea avizelor între grupurile politice. În ce privește asistența juridică, vă mulțumesc pentru această contribuție. Trebuie să examinăm acest subiect și întorcându-mă la posibila propunere privind acțiunile colective, va trebui să decidem ce va, dacă vor fi complet deschise, multisectoriale sau dacă vom reduce sistemul la disputele uh, care implică consumatorii și o întrebare foarte relevantă va fi dacă va fi deschis uh, tuturor oamenilor ca atare, deci dacă vor avea posibilitatea să ceară uh, aceste recuperări, uh, aceste uh, organizându-se în colectiv. De asemenea, ne gândim nu doar la proceduri uh, juridice, ci și la uh, chestiuni alternative, la sisteme alternative, pentru că nu vrem să uh, împovărăm curțile de justiție. Vorbesc și în calitate de comisar pentru justiție. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult și pentru că sunteți și comisar pentru probleme de gen, puteți vedea că sunt uh, mai multe femei prezente aici decât bărbați în acest moment. Știu că unii dintre colegi vreau să se întoarcă, să mai revină, nu știu dacă mai avem timp, Ruja, intervenție fără microfon. Cred că ați răspuns la majoritatea acestor chestiuni. Eu, problema foarte simplă în care suntem implicați cu toții și anume dacă aceeași marcă vinde produse diferite în aceeași cutie, Asta se întâmplă deocamdată în statele noi din Europa de Est, dar asta poate deveni și o practică comună și nu putem permite asta. Dacă vor să vândă produse diferite în țări diferite, asta nu e o problemă, dar nu ar trebui să apară ca și cum sunt, e același produs, pentru că asta este, ca să spunem pe șleau, o înșelătorie și aici cred că Comisia este responsabilă pentru asta, dar vă mulțumesc pentru toată implicarea și vă vom susține Uh, pe cât posibil. Mulțumesc foarte mult, Iulia, și tu vrei să mai intervii? Vreau să menționez faptul că Verzii au uh, propus o directivă prin protecția lansatorilor de alerte și cred că este important ca și Comisia să facă progrese pe această propunere legislativă. Cred că e primul pas în direcția cea bună, dar uh, atunci când acest lucru a fost discutat în plenară, a existat o susținere unanimă politică pentru un instrument uh, legislativ uh, orizontal. Mulțumesc. Ultimul uh, comentariu, doamnă comisar. Vom uh, lucra asupra propunerii noastre și vom uh, folosi uh, toate surs, resursele pe care le avem ca să facem lucrurile cum trebuie. Începește calitatea duală. Trebuie să fim pregătiți și hotărâți în eforturile noastre pentru că um, ne a spus, mulți oameni ne au spus că să rezolvați problema amprentelor când uh, Uniunea Europeană are multe alte probleme. Și am spus nu, este o problemă de încredere și de faptul că Uniunea Europeană e de partea oamenilor. Deci trebuie să fim uh, puternici și să aducem uh, argumente împotriva acestei caricaturi. Mulțumesc, doamnă Uh, comisar, cred că atunci când e vorba de calitatea geografică a alimentelor, trebuie să avem o discuție corectă în comisie atunci când vom avea rezultatele studiului și vom discuta din nou împreună cu dumneavoastră și vom vedea ce putem face. Doamna comisar, vă mulțumesc foarte mult încă o dată pentru timpul dumneavoastră și pentru că ne-ați împărtășit uh, perspectiva noastră și vă așteptăm cu nerăbdare uh, pentru următoarea întâlnire. Uh, se încheie ședința publică. Continuăm cu ședința coordonatorilor. Să răbună tuturor!